doamnei Shirin Ebadi. Aș dori să dau cuvântul domnului Mațachis, primul autor al uh, rezoluției. Aveți două minute. Domnule președinte, domnule comisar, uh, care tocmai a sosit, persecutarea uh, laureatei premiului Nobel, și din Ebadi, este unul dintre exemplele care au loc acum în Iran. Astfel de persecuții nu ne surprinde loc, având în vedere viziunea obtuză a dictatorilor Uh, islamiști ai acestei uh, țări. Nu este nicio surpriză faptul că regimul din Iran nu ține cont în niciun cont de rezoluțiile noastre. O să, se, o să își bată joc de ea și o vor arunca la coș, la fel cum au făcut cu toate celelalte rezoluții ale Parlamentului European pe această temă. Și cine îi poate condamna? Știu că rezoluțiile noastre sunt doar cuvinte și nu fapte. Și nu merită uh, atenție. Deci uh, e normal. Doamnă, domnule uh, comisar, uh, domnule președinte, dacă dorim să, să schimbăm situația în Iran, trebuie să trecem de la cuvinte la fapte. De exemplu, ar trebui să luăm uh, uh OLP-ul de pe lista uh, teroriștilor. Apoi, ar trebui ca uh, situația statelor în curs de creare, care sunt susținute de Iran, ar trebui cu adevărat luată în serios. Și doar atunci autoritățile de la Teheran ne vor lua în serios și pe noi și se vor mai gândi încă o dată înainte de a persecuta uh, cetățenii care militează pentru democrație. Deci, domnule președinte, domnule comisar, mi se pare că ar fi fost mai bine să avem o a doua rezoluție, pe lângă rezoluția actuală, solicitând guvernelor unor state membre, precum Franța și Marea Bretanie, Europene și uh, al uh, unei țări în curs de aderare, Turcia, să își uh, pună capăt atitudinii ipocritice față de Iran și să ia măsuri concrete și eficiente față de Iran. Vă mulțumesc. Mulțumesc, doamna Stiller. Două minute. Thank you, Mr. President. The story of Mulțumesc, domnule președinte. Numele acestei doamne care a primit premiul Nobel și care este avocat este cunoscut multora de aici. Este prima femeie uh, care a fost judecător, a apărat drepturile femeilor în Iran, ale copiilor și a luptat pentru a modifica legea divorțului și a moștenirii. A apărat uh, minoritățile religioase, drepturile lor, iar acum uh, a apărat membrii credinței Baha'i care au fost arestați și face față persecuțiilor din Iran dar este cunoscută pentru lupta pentru drepturile omului și se bucură de acest respect. Este membru activ, militant pentru drepturile omului. Ea a încercat să vorbească despre încălcările drepturilor omului în Iran și să ajute prizonierii politici. Totuși, încă de la început, autoritățile au încercat să închidă oficiul, au amenințat-o, au uh, intimidat-o, s-a confruntat cu multe amenințări uh, de a-i se lua viața și înainte de Crăciun, când se comemora aniversarea Declarației Universale a Drepturilor Omului, centrul ei a fost închis. Centrul trebuie redeschis imediat trebuie să facem presiuni asupra tuturor, asupra statelor membre pentru a prelua acest caz și pentru a redeschide acest centru. Nu putem să înțelegem din acest Parlament cât de curajoasă este această femeie, cât de curajoși sunt cei care luptă pentru drepturile omului și împotriva dictaturii, cum este doamna Shirin Ebadi. Trebuie să aruncăm lumina asupra ceea ce se întâmplă în Iran și să fim împreună cu cei care ajută și cooperează uh, cu toți uh, pentru a-i ajuta pe cei bolnavi. Să sperăm că acest centru va fi redeschis și toată lumea se va ralia pentru a o ajuta pe Shirin Abadi. Lupta ei este lupta noastră a tuturor. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnul, doamna Lambert, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Este foarte important să-i susținem pe cei care apără drepturile omului, indiferent dacă avem impresia că ne vor asculta sau nu guvernele acestor țări. Oamenii apreciază foarte mult sprijinul din partea celor din exterior, cei care înțeleg care sunt amenințările la care sunt supuși. Așa cum s-a mai spus, este o situație gravă, deoarece un atac asupra unei apărător recunoscut internațional al drepturilor omului arată că cei care pun la îndoială acțiunile statului sau cei care își exercită dreptul la libertatea de gândire nu sunt în siguranță, așa încât ori au de ales, ori se supun statului, ori suportă consecințele. Șerin Ebadi a primit amenințări cu moartea pentru că ea a, a, a apărat pe eh, conducătorii liderilor Bahai, pe liderii Bahai din țară și a avut de suportat persecuții foarte grave. De asemenea, în ultimele 24 de ore au mai fost arestări ale persoanelor care au lucrat cu ea și ale altor persoane aparținând credinței Bahai. În momentul în care vedem cu ce ne uh, confruntăm, constatăm că avem de-a face cu o schimbare în ceea ce privește recunoașterea de către anumite guverne a drepturilor omului pe plan mondial. Iar acest lucru produce un anumit impact asupra unor țări cu care interacționează Uniunea Europeană, care acum au impresia că nu trebuie să mai acorde la fel de multă atenție drepturilor omului, deoarece pot avea relații de comerț și pot colabora cu țări care pur și simplu nu le pasă. Și din acest motiv, cred că este și mai important ca noi să ne asigurăm că încercăm să susținem aceste standarde și că, așa cum s-a mai spus, nu încercăm să sporim relații comerciale cu acele țări care au, să spunem, un palmares uh, uh, foarte trist în ceea ce privește drepturile omului. Trebuie să facem eforturi pentru a-i susține pe cei care apără drepturile omului, pe cei care au opțiuni democratice și se opun forțelor nedemocratice. Mulțumesc, domnul Kelam. Două minute în calitate de autor. Vă mulțumesc, domnule președinte. Situația cetățenilor iranieni care trăiesc uh, sub dictatura represivă a murahilor de la, uh, din Iran ne alarmează și continuă să se degradeze din 2005 uh, încoace și aceasta în toate domeniile. Și de aceea îndemn Comisia să continue să monitorizeze situația drepturilor omului din Iran și să ne prezinte un raport cuprinzător cu privire la această situație în prima jumătate a acestui an. Astăzi protestăm împotriva hărțuirii laureatei premiului Nobel al doamnei Shirin Ebadi și a Centrului său pentru apărarea drepturilor omului. Ne-am întrebat care este rezultatul acestor acțiuni. E o întrebare pe care trebuie să o adresăm atât Consiliului cât și Comisiei Regimul iranian este potențial amenințarea cea mai mare la pacea mondială și la statul de drept. În orice caz, în viitorul uh, apropiat se pare că Teheranul va avea arme nucleare și are și rachetele pentru a folosi aceste arme nucleare. De asemenea, Iranul este un mare export de teroriști uh, uh, înspre Irak, susține Hezbollahul și Hamasul. În același timp, Uniunea Europeană speră încă să convingă această dictatură prin intermediul compromisurilor și până recent uh, a considerat recenul Uh, a, a permis uh, dictaturii să uh, lege mâinile opoziției considerate de acest regim ca teroriști. Deci avem nevoie de o poziție fermă în ce privește drepturile omului, dar și a situației drepturilor omului din Iran ca prioritate în negocierile cu Teheranul. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnul Meyer, două, minuni, două minute în calitate de autor. De vervolging van Shirin Ebadi... Din păcate, timp de ani de zile, Shirin Ebadi a avut o poziție privilegiată și știm că aceste acțiuni împotriva ei nu sunt o întâmplare. Știm foarte bine că exista un centru de apărare a drepturilor omului, ceea ce ne-a creat impresia că situația în Iran nu era atât de gravă. Cea mai mare parte a victimelor regimului iranian sunt necunoscute. Toți cei care uh, susțin anumite idei care nu sunt aceleași cu ale statului sau la nivel religios și homosexualii și nu numai cei care se opun într-un fel sau altul regimului sunt uh, închiși și, sau uciși. O serie de lucruri care par normale în Europa vă pot costa viața în Iran și uh, în ochii opiniei publice multe persoane uh, sunt pur și simplu puse la sfântul, în infamiei și sunt spânzurate apoi, așa încât uh, ne întrebăm în ce mod s-ar putea pune capăt aceste situații șocante. Uh, în ceea ce privește atenția comunității internaționale este îndreptată către alte aspecte. Până la urmă trebuie să vedem în ce mod vom putea reduce puterea militară a Iranului și în ce mod putem să punem capăt amenințării atomice pe care acesta o reprezintă și se pune accentul în principal pe aprovizionarea cu petrol din surse din Iran. Pe de altă parte, există amenințarea război împotriva Iranului și totuși se acceptă deficitele și scăpările în materie de drepturi ale omului, ceea ce ne face să credem că se cumpără bunăvoința liderilor iranieni pentru că grupurile opoziției sunt trecute pe lista teroriștilor internaționali. Este imperativ necesar să se schimbe această situație înainte ca să nu se ajungă ca opoziția din Iran să fie trecută pe lista organizațiilor teroriste. Doamna Ebadi este o personalitate datorită statutului pe care îl are ca deținătoare a premiului Nobel, astfel încât uh, libertatea este garantată. Însă s-a schimbat situația, ceea ce ne arată că este urgentă susținerea forțelor de schimbare din Iran. Domnul Posel. Domnule președinte, în la biroul meu de la München, M-am întâlnit cu foarte mulți creștini din Iran. Sunt uh, foarte patrioți, au suferit multe persecuții. Există o tradiție însă de toleranță în Persia. Sunt foarte multe religii, sau cel puțin erau foarte multe religii și grupuri naționale uh, iranienii nu se comportă precum regimul actual. Ei au o tradiție uh, fiind una dintre cele mai vechi națiuni din lume și este în interesul poporului iranian să-și asigure viitorul și să atragă atenția asupra acestor dificultăți. Doamna Ebadi uh, și-a, și-a avut văzut cariera recunoscută prin premiul Nobel și noi nu vom putea tolera asemenea persecuție îngrozitare. Trebuie să ne arătăm solidaritatea și uh, aș solicita președinției cehe să-și folosească politica de apărare a drepturilor omului. Domnul Pinior, două minute. Domnule președinte, domnule comisar, înainte de toate, Aș dori să vă atrag atenția asupra faptului că nici un reprezentant al președinției uh, cehe nu se află în sală. Deci uh, aș dori să spun că regretăm faptul că nu reprezintă nimeni Republica Cehă, țara care, într-un fel, se bucură de această tradiție a luptei pentru Europa, pentru democrație în Europa. Deci, încă o dată, regretăm faptul că reprezentanții președinției cehe nu se află în sala de plen. Îmi amintesc că în timpul președinției germane nu am avut astfel de probleme. Dezbatem situația drepturilor omului din Iran este o țară foarte importantă din Orientul Mijlociu, una dintre țările care foarte probabil va avea un cuvânt greu de spus în ce privește viitorul acestei regiuni. E foarte important ca autoritățile iraniene să respecte normele în ce privește drepturile omului, dar și uh, dreptul internațional. Uh, Uh, astăzi uh, luptăm pentru drepturile laureatei pentru premiul Nobel, uh, doamna Shirin Ebadi. Știm, la fel ca și opinia publică, că persecutarea sa nu este justificată. Aș dori să vă mai atrag atenția asupra faptului că studenții Universității Shiraz au fost arestați în număr foarte mare recent. Chiar acum, în momentul în care astăzi vorbim, alți șase studenți sunt uh, în spatele uh, gratilor. Ei au fost uh, arestați în 12 ianuarie, deci trebuie să milităm și pentru drepturile studenților în Iran. De asemenea, ar trebui să vorbim despre persecutarea doctorilor, care, de exemplu, îi îngrijesc pe pacienții bolnavi infectați cu HIV-SIDA și fac analize și teste de sânge. Deci cred că ar trebui să ne exprimăm îngrijorarea în legătură cu drepturile omului în această regiune. Domnul Rutovici, un minut în numele UN. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Iranul este țara fundamentaliștilor uh, iar instituțiile democratice care ar uh, funcționa pe baza altor uh, concepte ies din discuție. Nu există niciun fel de toleranță. Politicienii sunt preocupați de imaginea lor, pot semna tratate internaționale, dar ceea ce fac în țara lor este cu totul și cu totul diferit. Asta se întâmplă în, în cazul doamnei Ebadi, cea care este laureata premiului Nobel. Este persecutată deoarece guvernul se teme guvernul este din ce în ce mai slab și se teme de cei care susțin democrația. Iată de ce susținem această rezoluție, deși cred că ar trebui să fim mai radicali în explicare. Mulțumesc! Mulțumesc! Trecem acum la procedura Catch the Eye. Trei înscrieri la cuvânt vom prelua două, dar dacă vorbiți suficient de scurt, o să le luăm pe toate trei. Domnul Nazar. Mulțumesc, domnule președinte iranul reprezintă poate cel mai puțin documentat caz de violare a drepturilor omului din comunitatea internațională. în acest moment nu există semnale de îmbunătățire a situației. persecuția doamnei shirin ebadi un caz foarte grav în acest sens și același lucru îl pot spune și despre situația celor șase studenți care a fost menționată mai devreme. e îmbucurător că pe această temă s au propus mai multe rezoluții inițiate de mai multe grupuri politice credem însă că cea uh, a partidului popular european răspunde uh, mult mai bine obligației noastre de a apăra drepturile omului. ca cetățean al unei țări care a cunoscut recent atât experiența totalitară cât și libertatea de expresie garantată de un regim democratic nu pot decât să nu simpatizez cu cauza unei luptătoare pentru drepturile omului și sunt sigur că acest lucru va fi luat în considerare. această critică constructivă nu poate decât să ajute relațiile dintre uniunea europeană și iran. Merci beaucoup. Muito Presidente. Eh, eu queria Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș dori să susțin această rezoluție și mai mult aș dori să susțin ce s-a spus de către prietenii unui Iran liber Așa cum spunea și domnul Matsakis la început, toți au uh, accentuat faptul că cea mai mare problemă este o politică de potolire a regimului din Iran. Este un regim care are contracte de livrare de petrol, contracte care sunt foarte importante. Închiderea centrului doamnei Ebadi a fost un uh, scandal încă de la început Asta înseamnă că sau reacția noastră față de această situație este o manieră de a încuraja pe cei care îi persecută pe apărătorii drepturilor omului. Îndemn consiliu să-i scoată pe mujahedin de pe lista organizațiilor teroriste. Domnule președinte, domnul Brejinski consideră că una dintre marile amenințări pe plan mondial în acest moment o reprezintă instabilitatea. Dacă ne gândim la Egipt și Pakistan, după părerea dumneiei, în acest context principalele probleme sunt create de Iran, așa încât dacă nu rezolvăm problema iraniană, fără a introduce democrația în Iran, nu vom reuși să eliminăm acest pericol despre care vorbește domnul Brzezinski. Însă, după părerea mea, nu cred că se poate pur și simplu prin forțe externe introduce democrația în Iran. Acest lucru trebuie să se realizeze din interior, din Iran, cu ajutorul unor personalități gen doamna Ebadi. De foarte multe ori, acești oameni au nevoie de ajutorul nostru și din acest motiv este atât de important ca noi să susținem forța democratică din această țară. Merci. Mulțumesc. Bien, coleg a demandé Un al patrulea coleg cere cuvântul. Nu respectăm chiar regulamentul, dar avem timp totuși. Domnul Zalețchi. Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, iată ironia sorții, ca și în cazul Hamasului, avem o situație în Iran în care autoritățile au fost alese de către uh, societatea civilă și e o problemă pentru că nu putem face prea mult. Putem doar să facem, să lansăm apeluri și să încercăm să transmitem mesajul nostru autorităților, spunându-le că condamnăm situația drepturilor omului și a democrației în Iran, însă, din păcate, nu putem face prea mult. Sper ca cuvântul să fie o armă suficient de puternică și să putem să-i sprijinim pe cei care continuă să lupte pentru libertatea în Iran și îi susțin din suflet pe toți. Mulțumesc! Comisia trebuie să ia cuvântul. Bineînțeles, domnul Șpidla, aveți cuvântul. Domnule președinte, domnilor și domnilor, Comisia Europeană urmărește îndeaproape evoluția situației doamnei Șirine Badi și consideră că amenințările la care este supusă împreună cu colegii domniei sale, mai ales după uh, percheziția biroului din Teheran din 29 decembrie este total inacceptabilă. Percheziția biroului este cea mai recentă dintr-o serie de manifestări de intimidare împotriva doamnei Ebadi care include, de exemplu, și întreruperea obligatorie a Asociației pentru Protecția Drepturilor Omului pe care o conducea. Comisia Europeană susține a susținut președinția franceză în cele două declarații pe care le-a dat din 31 și 22 decembrie de anul trecut. Comisia accentuează faptul că autoritățile iraniene trebuie să-și îndeplinească obligațiile internaționale în domeniul drepturilor omului și mai ales dreptul la libertatea de asociere, care este inclus în dreptul internațional ca și alte drepturi uh, pe care Iranul le-a semnat și le-a ratificat. Deci redeschiderea acestui centru pentru protecția drepturilor omului este necesară și acordarea unui statut legitim care se cere de mai mulți ani. În trecut, în anul, ca și în trecut, în 2009, Comisia va folosi toate posibilitățile pe care le are pentru a exercita presiunea asupra autorităților iraniene, astfel încât să-i acorde doamnei Ebadi și altor uh, apărători ai drepturilor omului posibilitatea să acționeze liber, fără interferențe. După cum știți cu toții, problema energiei nucleare și a drepturilor omului limitează domeniul, învergura activităților noastre în Iran. Cu toate acestea, Comisia va continua să coopereze în domeniul intereselor comune, mai ales în domeniul luptei împotriva drogurilor am reușit de asemenea să menținem anumite programe care susțin drepturile uh, omului și buna guvernanță și de asemenea uh, drepturile copilului care se face, programul acesta se face în cooperare cu UNICEF. Susținem de asemenea inițiative care au ca scop să promoveze educația și cultura în cadrul programului Erasmus Mundus Uh, jurnaliștii iranieni au fost în vizită la Bruxelles și am susținut de asemenea difuzarea programelor în limba persană. Cu toate acestea, este absolut clar că dacă nu se îmbunătățește situația drepturilor omului în Iran, relațiile noastre nu se vor dezvolta normal. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar. Am încheiat dezbaterea. Cât de curând va avea loc uh, votul, imediat ce încheiem dezbaterile. Și acum, pe ordinea de zi, avem o altă propunere de rezoluție în legătură cu situația din Guinea și voi da cuvântul autorului, primul dintre autori de pe lista mea, domnule să aveți două minute. <clears throat> domnule președinte, domnule comisar, Guinea a avut parte în trecut de o istorie foarte tumultuoasă, în condițiile în care țările europene erau oarecum implicate în acest trecut.